morning, dear colleagues. Bună dimineața, dragi colegi! Vreau să vă explic de ce prezidez eu reuniunea. Doris Pact a trebuit să meargă la Comisia AFET pentru că uh, are un raport de prezentat acolo, dar și eu trebuie să plec la ora zece ca să plec la reuniunea coordonatorilor. Dacă Doris se întoarce, va prelua ea președinția, dacă nu vor face ceilalți colegi vicepreședinți. Mai întâi am să vă rog uh, să îmi spuneți dacă sunteți de acord cu adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt obiecții, putem să considerăm că aceasta a fost adoptată. Sunt observații? Adoptarea proceselor verbale ale reuniunilor din uh, decembrie și ianuarie. Ați primit aceste procese verbale? în dosarele dumneavoastră. Dacă nu sunt obiecții în timpul uh, întâlnirii, vom considera că acestea au fost adoptate. Vă mulțumesc! Nu avem uh, nimic la punctul 3. În ce privește regimul lingvistic de astăzi, avem toate limbile cu excepția cehei, lituaniei, maltezei și suedezei și a lituanienei. Acum trecem la voturi. Începem cu modernizarea sistemelor de învățământ superior din Europa, raportul domnului Tăcheș. Îl întreb pe domnul raportor dacă mă dorește să adauge ceva. Vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. A fost pentru mine o mare onoare să fiu raportor pe această temă am colaborat foarte bine cu toate grupurile politice, cu toți raportorii din umbră și vreau pe această cale să le mulțumesc, mai ales doamnei Catarina Nevedalova, domnului Luigi Bellinger, care era predecesorul dumneaei, lui Gianni Vatimo, domnului Migalski, doamnei Banarabatu, și lui Lorenzo Fontana. În plus, am primit sprijin din partea experților de la diferitele grupuri politice, de la Comitetul Regiunilor, de la Asociația Universităților Europene, de la experții comisiei noastre. Vă rog frumos să uh, sprijiniți acest raport. Vă mulțumesc, doamna Nevedelova dorește să ia cuvântul. Vă mulțumesc. Vrem să schimbăm ordinea de pe lista de vot. Amendamentele 34 și FEM 8. După mine, amendamentul 34, care este amendamentul meu, ar trebui să fie votat înainte de amendamentul FEM 8 pentru că mi se pare că amendamentul meu este de o natură mai generală. Vă mulțumesc dacă puteți să acceptați această uh, schimbare. Da, foarte bine, așa vom proceda, spune președinte, atunci putem să începem cu voturile. Alineatul 1, amendamentul 28. Cine este pentru? Ab Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3, 29, cine este pentru? Amendamentul 30 este cadou, spune președinta. Deci amendamentul 29. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. De asemenea, 31. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32. Cine este pentru? Vot electronic, vă rog frumos, va fi mai ușor ca să numărăm pentru număratul voturilor. Aveți cartela de vot la dumneavoastră? Nu? Atunci va trebui totuși să numărăm. S-a deschis votul. Se respinge. Pentru că sunt 12 voturi pentru și 12 împotrivă. A, nu, îmi cer scuze, spune președinta, adăugând persoana care nu are cartela de vot, ajungem la un rezultat favorabil, deci se adoptă. Nu, încă un vot și împotrivă care trebuie considerat, îmi pare rău, până la urmă nu se adoptă. Amendamentul 33, raportorul este împotrivă, cine este pentru? Deci cine este pentru? Acesta a fost votul pentru, spre președinta împotrivă, abține, se respinge. Alineatul 1A, amendamentul 34. Raportorul nu este de acord. Cine este pentru? No, vot electronic este mult mai ușor spre președinta. Putem să închidem votul? 12 pentru, 14 împotrivă se respinge. Acum Votăm amendamentul 35. Raportul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Doamna Nevedală va spune că nu am votat FEM 8. Trebuie să ne întoarcem și să votăm amendamentul FEM 8. Raportul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Trecem la alineatul 2. Amendamentul de compromis numărul 1. Raportul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 42, raportul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 2A, nou. Amendamentul 43, raportul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 44, raportul este pentru. Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 45 de la alineatul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 46. Cu plus, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 47. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 48. Cine este pentru? Vreți să avem un vot electronic? Să deschizi votul. La amendamentul 48. S-a închis votul, 15 pentru, 13 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 49. <clears throat> Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 51. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 50. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Se adoptă. Scuze, spune președinta. Îmi pare rău. Nu vreau să schimb felul în care procedăm. Sunt uh, puțin confuză. De ce uneori începem cu împotrivă și apoi cu abțineri? dumneavoastră anunțați recomandarea raportorului și noi nu știm dacă trebuie deja să ridicăm mâna, pentru că după aceea nu mai, după aceea nu mai spuneți pe, uh, pentru, spuneți doar împotrivă. Da, nu mai spun poziția raportorului. 52. Cine este pentru? Împotrivă? Vot electronic. 15 pentru, 11 împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul 53. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 54. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 55. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 64. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 65. Cine este pentru? Cine este pentru? E amendamentul numărul 65. Amendamentul numărul 65. Votăm acum. L-ați hotărât? Vă mulțumesc. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum trecem la amendamentul de compromis numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Continuăm cu amendamentul 63. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 66. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 67. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 70. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 71. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 68. Cine este pentru? Vă rog frumos, vot electronic, spune președinta. La amendamentul 68 a deschis votul. S-a închis votul. 14 pentru, 14 împotrivă, se respinge. 69. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 73. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 74. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 75. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. <clears throat> Amendamentul 76 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 77. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 78. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 79. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 80. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Continuăm cu amendamentul 81. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis numărul 3. Cine este pentru? <coughs> Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 86 acum. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 88. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 100. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 101. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 102. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 103. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 104. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 106. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 107. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 108. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 109. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 110. Cine este pentru? Este împotriva abțineri se adoptă. 112. Cine este pentru? Votăm electronic, vă rog. 112. S-a închis votul. 14 pentru, 15 împotrivă, se respinge. 115. Cine este pentru? 113, mă scuzați, împotrivă, abțineri, se respinge. 114 acum. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 115. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 116. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 117. Cine este pentru? Împotrivă, Abțineri se respinge. O 118. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 119. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri <coughs> se adoptă. Verificăm. Să deschizi votul la 119. We closed vote. S-a închis votul. 17 pentru, 10 împotrivă se adoptă. 120. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 121. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 122. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. 123, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 124, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 125, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 126, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 127. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 128. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 130. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 131. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 132. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 129 a fost retras. 134 acum. Cine este pentru? Votăm electronic, vă rog. 134. Cine este pentru? S-a închis votul. 15 pentru 12 împotrivă. S-a, se adoptă. 135. Cine este pentru? <coughs> împotrivă. Verificăm. E mai bine. 135. S-a deschis votul. S-a închis votul. 16 pentru, 13 împotrivă se adoptă. 136. Cine este pentru? 136. Împotrivă, abțineri se adoptă. 137. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 138. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 139 Cine este pentru? Votăm electronic, vă rog. Șaptesprezece pentru se adoptă. 140. Cine este pentru? Împotrivă? abține, Se adoptă. 141. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 142. Cine este pentru? Verificăm. Optsprezece pentru se adoptă. 143. Cine este pentru? Votăm electronic, vă rog. Întotdeauna se schimbă majoritățile, spune președinta. Ce 15 pentru se adoptă. 144. Cine este pentru? Pentru? Împotrivă? Majoritatea. Se respinge. 145. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 146. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 147. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 148. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 149. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 150. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 151. Cine este pentru? Împotrivă. Împotrivă, abțineri se adoptă. 152. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 153. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 154. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 155. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 156. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la 157. Cine este pentru? Votăm electronic. 157. ce pentru se adoptă. 158. Cine este pentru? Potrivă. Abțineri se adoptă. 159. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 160. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la 164. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 165. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 166. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 167, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 168, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 169, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 170, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 171, cine este pentru, votăm electronic, vă rog. 171. 14 la 14 se respinge. 172. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 173. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 174. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 175. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 176. Cine este pentru? Vot electronic, vă rog. S-a închis votul. 17 la 11 se adoptă. 177. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 178. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 179. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 180. Cine este pentru? A, este un vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Vă rog, vă rog, verificăm electronic. Prima parte de la 180. S-a deschis votul. 13 la 14 se respinge a doua parte de la 180. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 6, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8, cine este pentru, Votăm electronic. 8. Amendamentul 8. Se adoptă. 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Cine este pentru? Dificil. Verificăm. Amendamentul 10. 16 la 13 se adoptă. 11. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 13. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 14. Cine este pentru? Verificăm. Amendamentul 14. Cincisprezece voturi la 11 se adoptă. 15. Cine este pentru? Împotrivă? abține Se respinge. 16. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 17. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 18. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 19. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 20. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă a doua parte. Cine este pentru? Verificăm. A doua parte de la amendamentul 20. Treisprezece pentru, 14 împotrivă se respinge. 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 22. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă, Abține. A doua parte de la amendamentul 22. Cine este pentru? Împotrivă, Abține. Se respinge. 23. Cine este pentru? Verificăm. 23. 11 la 18 se respinge. 36. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 25. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul oral 2 la 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 27. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4. Comandament oral. Cine este pentru? Verificăm. și la 7, îmi cer scuze. Este adoptat cu mare majoritate. 5. Cine este pentru? Împotrivă, abține, se adoptă. Acum am ajuns la sfârșit Amendamentele FEM. Sugestia A. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Sugestia B. Cine este pentru? <coughs> Verificăm. Se respinge. Sugestia C. Cine este pentru? Verificăm. 14 la 15 se respinge. Sugestia D. Cine este pentru? Verificăm. Paisprezece la 15 se respinge. Sugestia E pentru aceeași majoritate. Văd, spune președinta. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Sugestia F. Cine este pentru? Împotrivă? Abține se respinge. Sugestia 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abține se respinge. Sugestia 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abține se respinge. Sugestia 3. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Sugestia 4. Pentru, împotrivă, verificăm. Sugestia numărul 4. Egalitate. Deci se respinge. Sugestia 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Sugestia 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Sugestia 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Sugestia 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Sugestia 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Sugestia 11, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Sugestia 12, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Sugestia 13, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Sugestia 14, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, 16 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm. se respinge. 15 voturi împotrivă, 13 pentru. 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 20. Cine este pentru? Împotrivă. abține, Se respinge. 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 22. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 25. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 26. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 27. Cine este pentru? Pentru? Împotrivă? Verificăm. 27. Verificăm. Unsprezece la 16 se respinge cine este, 28 cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Am ajuns la votul final. Vot electronic. Cine este pentru? și de voturi pentru, două împotrivă. Felicitări domnului Tăcher. Okay, now we move on to Lökegaard. Now we move on to Mr. Uh, opinion. Okay. Now we vote on... Acum trecem la avizul domnului Lockhart. Din păcate nu este aici. Dorește altcineva să ia cuvântul din grupul ALDE? Da. Domnul Lockhart se află în Africa de Sud, după cum știți este o delegație, o delegație a Parlamentului. Domnul Lockegaard și doamna Verhoeven se află acolo. El sper să luăm decizii bune și ca votul să aibă rezultate bune. Începem cu paragraful 2, amendamentul 1, vot pe părți, cine este pentru? Pentru partea întâi, cine este împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 2, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3, pentru, împotrivă, să verificăm.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 Ajungem la raportul doamnei Marie-Christine Vergia. Doriți să luați cuvântul? Vă rog. Vă mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și tuturor colaboratorilor mei. Am, a, am organizat mai multe reuniuni cu privire la acest aviz legislativ. Trebuie să recunosc faptul că este o premieră pentru mine să fac un aviz legislativ. Nu a fost neapărat foarte ușor, având în vedere și subiectul. Vreau doar să spun că mă surprinde faptul, având în vedere discuțiile pe care le-am purtat cu raportorii în umbră, mă surprinde faptul că există anumite, anumite foi de vot care ilustrează anumite opoziții pe care nu le-am auzit din partea raportorilor, raportorilor din umbră. Pe fișa de votare pe care am prezentat-o, am încercat să prezint majoritatea lucrurile, așadar regret cele care nu apar. Vă mulțumesc foarte mult, spune doamna președintă. Acum începem cu votarea. Domnul Kelly. Dintr-un punct de vedere informativ doar, de ce nu ați luat și votul final electronic cu privire la votarea anterioară? opinia domnului Lockegard. Dintotdeauna am văzut că votul final se face electronic. Doriți un vot electronic? Întreabă doamna președintă. Domnul Kelly spune, n-am mai văzut niciodată un vot final care să nu se facă electronic. Exist, există vreun motiv? Doamna președintă, nu. Pur și simplu a existat o majoritate foarte clară. Dacă doriți să facem electronic, atunci îl repetăm domnul Kelly spune, întotdeauna există majorități clare la voturi finale, dar vreau să știu, există vreo procedură după care să ne luăm pentru voturile finale? Doamna președintă, spune, haideți să facem și atunci nu mai există probleme. Nu a fost niciun înțeles mai profund atunci, haideți pur și simplu să facem. Votul final pentru raportul domnului Lockegaard. Îl facem electronic. Bun, 25 la 2 și o abținere. E bun? Trecem acum la votarea um, raportului doamne Vergea. Începem cu amendamentul 32. Cine este pentru? Cine este împotriva? Abțineri se respinge. 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 50. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 52. Pentru. Pentru. Ă, împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 53. Pentru. Votăm electronic, vă rog.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 56 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum să verificăm. Bun, să verificăm 56. Se respinge. 22 pentru, împotrivă, Abțineri? Se adoptă. 23 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 24 pentru. Adoptă. 57 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 26 împotriva abțineri se adoptă. 58 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 împo- pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 s-a retras. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 28. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru. 67. Cine este pentru? Pe, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1 împotrivă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 Să verificăm 38. Șaptesprezece la 12 se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru,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 Împotriva abțineri se adoptă. 16 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 44, prima parte, pentru. împotriva O verificare, vă rog. Cred că este vorba de majoritate, dar să verificăm. Prima parte. 16 la 13 se adoptă a doua parte acum pentru Împotrivă. Abțineri se respinge. 45 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 46 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 47 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 48 Împotrivă. Abțineri se respinge. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 49 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 72 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 73 și 74 au fost retrase. Acum trecem la votul final electronic. Ok. 26 la 3 fără abțineri. Felicitări, doamnă Vergia! Ultimul vot pentru ziua de astăzi se referă la avizul doamnei Benarab Atu. Malika, dorești să iei cuvântul? Da, aș dori pur și simplu să le mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit. Mulțumesc tuturor! Mulțumesc. Acum vom vota. Începem cu amendamentul 1. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. Amendamentul 2 pentru? Împotriva? Vom verifica. Amendamentul 2. Unsprezece la 16 se respinge. Amendamentul oral 1, amendamentul 3 pentru, împotriva, se respinge, se adoptă. Prea multe voturi astăzi, spune doamna președinte. Amendamentul 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5, cine este pentru? Să verificăm. 13 la 13 se respinge. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 3, compromisul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 16. Cine este pentru? 16. Cine este pentru? Votăm electronic, vă rog.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 Vom vota electronic. 28. Șaisprezece la 11 se adoptă. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 2 pentru. Abțineri. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Să verificăm. 39. 11 la 15 respins. 40 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 45 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotriva, va trebui să verificăm amendamentul 42. Unsprezece la 15 se respinge. 43 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 44 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 46 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 47 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Și ajungem la votul final, electronic, vă rog. ...23 la 2, fără abțineri. Felicitări, Malika. Acum am terminat cu votările pentru astăzi. Trebuie să plec la Comisia Bugete, așa că îl las pe domnul Bischi să prezideze ședința. So, good morning everybody. I apologize, I had to present... Bună dimineața tuturor, îmi pare rău că am întârziat, a trebuit să prezint un raport în AFET, deoarece am lucrat foarte mult la el. Mă bucură faptul că colegul nostru Martinez Martinez se află aici a doua sau a treia oară. El va vorbi cu privire la uh, proiectul Casa Istoriei Europene. Acesta a fost inițiat de către un fost președinte al, președin, al Parlamentului European, domnul Pöttering. Ne-a fost prezentat un proiect în 2008, în uh, decembrie, și acum a trecut timpul și vrem să știm care este starea de fapt, unde ne aflăm ce se va planifica? Domnule Martinez, Martinez, aveți cuvântul. Gracias. Gracias, Doris. E... Eh, voy a, voy a hablarles a ustedes. Mulțumesc, Doris. Uh, voi, vă voi face o prezentare în limba spaniolă, pentru că așa cum se, uh, după cum bine știți, eu sunt și responsabil cu multilingvismul și atunci, ca să fiu coerent și consecvent, uh, prefer să vorbesc limba mea maternă, chiar și în prezentări precum acesta. Vă mulțumesc pentru această invitație de a veni și a face o prezentare. Și Doris, aș vrea să te corectez. E a cincea oară când venim în fața comisiei dumneavoastră. Și doamna Pac, dar și doamna Paliadelli, care deocamdată nu este în sală, sunt membre active ale acestei comisii, dar aparțin de fapt și Consiliului care sub egida căruia se desfășoară acest proiect Casa Istoriei Europene. Și noi înțelegem că este foarte important ca această comisie de cultură să poată să urmărească îndeaproape modul în care se desfășoară un proiect pe care, după cum bine știți, este un proiect ambițios, complicat, dar foarte interesant și se pare că am ajuns la uh, un punct în care nu mai putem să mai dăm înapoi. Proiectul se desfășoară și se pare că viitorul său este asigurat. Uh, de, de la ultima dată când am discutat despre acest subiect și până în prezent, au existat mai multe progrese și elemente noi care trebuie să fie luate în considerare în cadrul acestei inițiative. Mai întâi, am înregistrat progrese însemnate în ceea ce privește găsirea clădirii, clădire unde va fi uh, instaurat acest uh, proiect. Știți că e vorba de Uh, e nevoie de un spațiu foarte mare în care să putem oferi informații generale, să putem oferi lumii întregi și uh, tuturor arhitecților și celor interesați informațiile uh, pertinente. Știți că trebuie să existe până la 130 de birouri de arhitectură care sunt implicate împreună cu Parlamentul European în definirea acestei informații. Și din aceste birouri de arhitectură, 30 dintre ele și-au manifestat dorința de a participa la realizarea proiectului. Au fost analizate cele 30 de propuneri uh, de specialiști, oameni care se pricep în cadrul Parlamentului European și din 30 au mai rămas doar 12 birouri care au participat la nivel de uh, proiect preliminar. Și aceste 12 birouri de arhitectură provin din uh, cele patru colțuri ale Europei și din aceste 12 la final a existat o selecție organizată cu un juriu, un juriu extrem de competent pe aceste teme, cu cei mai buni arhitecți din Europa, etc., etc. A, s-a ajuns în final la desemnarea unui birou de arhitectură. Iată că acum suntem la când s-a desemnat un birou de arhitectură și știm cine anume va uh, desfășura acest uh, proiect. E vorba de biroul de arhitectură Chese Morel, e un birou de arhitectură din Franța, dar care de fapt este asociat cu mare parte din acele birouri de arhitectură care au uh, participat la uh, licitația publică. Ei sunt asociați cu un birou de arhitectură din Germania și unul din uh, Belgia. Deci francezii sunt cei care au făcut propuneri foarte interesante. Uh, spre exemplu, ei au făcut și uh, Le Petit Palais, l-au renovat, au lucrat și la anumite muzee deosebit de interesante și uh, puteți să consultați lucrările lor. Poate că știți că muzeul se va stabili în clădirea aceasta apropiată în clădirea intitulată Eastman. E o clădire modernă. Uh, da, în fine, are un, uh, o clădire care are uh, forma literei U. Și aici, în golul acesta al literei U, va fi instalat acest muzeu. Deci aceasta este etapa actuală, proiectul este elaborat în detaliu, clădirea a fost selecționată și un alt element nou și important uh, Uh, reprezintă uh, capitolul bugetar și anume Parlamentul European a adoptat pentru anul 2012 o anumită sumă și anume 13 milioane de euro, sumă importantă, pentru acest proiect, iar 11 milioane figurează în buget și 2 milioane figurează la capitolul rezerve. Și pentru anul 2013, în uh, previziunile noastre bugetare, uh, și deocamdată nu există amendamente care să fi fost prezentate uh, sau dacă au fost prezentate, au fost prezentate din partea unor grupuri minoritare, fără importanță în Parlamentul European. Deci pentru 2013 se prevede de asemenea un buget de 11 milioane, iar în 2014 4 milioane. Și cred că acest lucru va fi în continuare în vigoare Uh, ceea ce noi ne dorim este ca această casă a istoriei europene să fie inaugurată în prima jumătate a anului 2014 și anume exact înainte de alegerile care vor urma după încheierea mandatului actual al Parlamentului. De asemenea, este foarte important să semnalăm că s-au înregistrat progrese însemnate, de asemenea și în ceea ce privește conținutul, definirea conținutului acestei uh, case a istoriei europene. Uh, am reușit să consolidăm o echipă tehnică, am reușit să definim cine anume va conduce acest proiect și cine va fi, de fapt, directoarea muzeului. Dânsa se află aici în sală și cred că va avea ocazia cât de curând să vină în fața comisiei dumneavoastră pentru a se prezenta și pentru a discuta mai în detaliu conținutul acestui proiect. Astăzi, bineînțeles, e un pic dificil. și dincolo de directoarea care a fost selecționată și deși noastră cu siguranță știți că e un proces de desemnare foarte complicat, dar a fost uh, făcut în mod transparent și trebuie să vă dați seama că au fost foarte mulți candidați, că a trebuit să uh, facem interviuri pentru toată lumea, că a trebuit mai întâi să facem o selecționare pe bază de curriculum vitae, Uh, în așa fel încât să putem elimina. Da, poate că din păcate au fost uh, eliminate și persoane interesante făcând această preselecție pe bază de curriculum vitam, dar uh, știți că nu se poate face altfel și au rămas până la urmă opt sau zece candidați și s-au organizat interviuri și iată cu un juriu și iată că s-a ajuns la această selecție. Mai mult decât atât, există și o echipă compusă din 18 uh, istorici care au fost deci, angajați uh, pe bază de experiență. Ei reprezintă 13 țări din Uniunea Europeană, 13 țări distincte, deci din nord până în sud, din est în vest, deci acoperim întregul continent și, bineînțeles, cu domenii de specializare foarte diferite. Apoi, un element important de asemenea la care doresc să mă refer și la care nu se referă neapărat acest proiect este că noi am inaugurat și centrul de vizitatori și centrul de vizitatori reprezintă acum o realitate, o realitate importantă, plină de succes după părerea mea. Și având în vedere viziunea pe care o avem noi referitor la Casa Istoriei Europene, este evident că uh, ceea ce va fi ulterior proiectul Casei Istoriei Europene, trebuie să țină seama și de parlamentarium, deci acest centru de vizitatori, pentru a se adapta acestei realități care există deja și care arată deja în mod foarte clar, interesant, ce înseamnă de fapt Parlamentul European. Și pentru a nu complica lucrurile și pentru a nu suprapune cele două inițiative, trebuie să ne asigurăm că ambele vor face parte din aceeași dorință, din aceeași intenție, și anume această intenție de informare, de comunicare a cetățenilor, a grupurilor de vizitatori despre ceea ce înseamnă identitatea europeană, realitatea europeană, procesul acesta de articulare între diferite țări la nivel continental și cred că unele din lucrurile pe care le utilizăm în parlamentarium pot, vor putea fi utilizate de asemenea și în Casa Istoriei Europene. Spre exemplu, multilingvismul este extraordinar acest lucru. Dacă ați vizitat deja parlamentariumul, vă rog să, probabil știți deja, dacă nu ați făcut-o, vă rog, vă invit să faceți acest lucru. Multilingvismul reprezintă unul din aspectele cele mai interesante patru cetățeni intră în clădire, fiecare dintre ei vorbesc o limbă diferită și din cele 23 de limbe, o, limbe oficiale, eh, curând vor fi 24, e bine, e suficient să-și pună niște căști și pot să urmeze întregul circuit, întreaga vizită în eh, limba germană, în limba spaniolă, în limba română, în limba slovenă, indiferent. Iată, acest lucru este o inițiativă deosebit de interesantă și vrem să aplicăm acest element și casei istoriei europene. Evident, experiența pe care o vom acumula în cadrul parlamentarismului ne va servi pentru a îmbunătăți lucrurile acolo unde este nevoie și va fi reprezenta o experiență interesantă pentru Casa Istoriei Europene. Deocamdată, eu sunt de părere că ceea ce este important de știut este că ne aflăm într-o etapă în care a, foarte mult timp este consacrat pentru două lucruri. Mai întâi, elaborarea conținutului, cu conținutului, aș spune eu, de, strict de muzeu a acestei case istoriei europene și al doilea lucru este că vrem să avem o sursă de inspirație în ceea ce privește uh, inițiativele asemănătoare care există, spre exemplu în Germania. Uh, sunt inițiative pe care le-am vizitat și care mi se par deosebit de interesante și această uh, inițiativă, de fapt, inițial a început în Berlin, referitor la istoria celui de-al doilea război mondial. Dar acum noi ne putem inspira și personalul tehnic uh, se apleacă asupra acestor inițiative. Asta vreau să vă spun. Uh, vreau să vă prezint exact cine anume se ocupă de această gestiune. Noi ceea ce vrem, cei care ne ocupăm de gestiune, nu vrem să, uh, să avem uh, ceva de spus în ceea ce vrește conținutul strict de muzeu al acestei, uh, acestui proiect, acestei case europene a istoriei. Trebuie să ținem seama de faptul că ne dorim să avem un principiu de bază și anume un muzeu de 4.000 de metri pătrați uh, care să fie o, o expoziție permanentă și apoi să mai avem încă 800 de metri pătrați pentru anumite expoziții uh, temporare sau itinerante. De ce? Pentru că discutăm deja cu diferite uh, Uh, sute și sper eu că vor fi diferite mii, uh, cât mai multe mii de universități, muzee, case de cultură, case europene, diferite instituții peste tot în Europa care demonstrează interes față de proiectul nostru și sperăm să le asociem la acest proiect, în așa fel încât să putem organiza uh, expoziții itinerante care să poată să călătorească din oraș în oraș, din instituție în instituție, în așa fel încât să putem transmite aceste informații și să ținem în același timp seama și de această disponibilitate de metri pătrați pe care o avem aici. Vă spuneam de asemenea că ne aflăm într-un moment important care, cred eu, se caracterizează și, pe, și prin această dorință de a înlătura obstacolele bugetare și indiferent de oricare altă natură, în așa fel încât să progresăm. Dar pe de o parte, elaborăm conținutul acestui muzeu, deci conținutul, aș spune eu, științific, universitar al acestor expoziții, atât cea permanentă cât și cele itinerante sau uh, temporare și în paralel ne aflăm într-un alt, uh, într-o altă etapă pe care aș vrea eu să o prezint în mod foarte diplomatic, însă trebuie să vă, uh, să vă spun că și nu o să vă surprindă acest lucru. E bine, e acea complexitate, de uh, dificultate de a obține permisele necesare pentru a lansa șantierul. Noi care nu avem experiență în domeniu, e bine, uh, ne-am gândit că da, odată când o persoană are un proiect, are arhitecție, am crezut că permisele acestea se acordă în mod automat. E bine, nu, e bine, nu structura statului belgian este deosebit de complexă, poate nu e mai complexă decât în oricare alt stat federal. Nu, și cu siguranță că nu e mai complexă decât uh, cea a propriei, a țări, mele țări de unde vin eu. Dar în fine am senzația că nu avem doar un interlocutor, ci patru sau cinci interlocutori. Când discutăm cu, cu cineva, avem un interlocutor din partea regiunii, din partea comunității, un interlocutor din partea primăriei Și astea sunt lucruri pe care, dacă nu le știi, te surprind. Comisia uh, referitoare a, care se ocupă cu uh, clădirile protejate, care au fost clasate, istorice și așa mai departe. Și uh, de multe ori avem așa niște apariții neprăvăzute. Uh, Adică și pompierii au un cuvânt de spus și ei sunt cei care trebuie să uh, analizeze proiectul și să dea un aviz. Și s-ar putea ca din cauza asta proiectul să întârzie, să aibă o întârziere de două trei luni. Și aceste lucruri de obicei nu se pot rezolva simultan, ci trebuie să treci de la un birou la altul, de la un ghișeu la altul în așa fel încât să obții toate autorizațiile necesare. Și, din punct de vedere politic, toate instituțiile uh, manifestă nu numai interes, ci și dorința de a avansa cât mai repede, lucru care este evident, uh, rezonabil și logic, pentru că ne aflăm aici în inima <coughs> Europei, în inima capitalei europene și ceea ce ne dorim noi este să avem un proiect care, după părerea mea, este un proiect nemaipomenit, nemaipomenit din punct de vedere al formei, al conținutului. De aceea cred eu că toată lumea este Uh, va avea de câștigat uh, să, să, să fie pentru acest proiect. Și de aceea acest lucru va reprezenta de asemenea și o contribuție economică deosebit de importantă, pentru că muzeul de fapt va fi chiar aici, aici, în uh, parc, în parcul Leopold. Și Parcul Leopold este un loc de interes, cu, un interes cultural, arhitectonic și așa mai departe. Deci, vedeți, vor fi elemente noi nu se putea, uh, au fost anumite constrângeri uh, care ne-au fost impuse și anume să nu depășim o anumită înălțime a clădirii, să nu depășim uh, anumite dimensiuni și așa mai departe. În fine, știm că în țările noastre respective pentru astfel de proiecte pot exista astfel de dificultăți administrative, dar ele pot fi depășite și trebuie să ținem seama de faptul că muzeul va avea trei tipuri de vizitatori. Mai întâi, vizitatori europeni. Iar în cadrul acestei categorii vor veni cei care vin din partea Uniunii, țărilor care sunt membre ale Uniunii Europene și cei care vin din țările care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Apoi, o altă categorie de vizitatori o reprezintă toți cei care vin deja în, uh, în grupuri pe care noi le invităm, noi ca deputați. E vorba de mii de uh, vizitatori pe an. Și apoi vor mai exista și o altă categorie, și anume vizitatorii individuali, care vin de unii singuri. Și Uh, ei vin să vadă, vor veni să vadă acest muzeu care trebuie să fie organizat și gândit în așa fel încât să răspundă, uh, să răspundă dorințelor lor. Foarte bine, vom avea poate și vizitatori din America Latină, uh, uh din Africa și așa mai departe. Trebuie ca și pe ei să interesăm și trebuie și lor să le explicăm acest proiect uh, de construcție europeană, acest miracol care, uh, de fapt, ce face? Ne permite să vedem că de jumătate de secol continentul nostru trăiește în mod pașnic și o perioadă de pace și prosperitate uh, mai lungă decât în oricare altă parte din întreaga lume. Deci, toată puterea și toată prezența noastră la nivel internațional se datorează acestui proiect. De aceea trebuie să putem prezenta aceste valori, aceste principii care să fie cunoscute și de fapt sunt cunoscute poate de multe ori mai bine în afară decât în interior. În fine, aici e vorba de vizitator, nu numai de uh, vizitator, numai din partea uh, țărilor care fac parte din Uniunea Europeană, ci vor exista și vizitatori din partea Rusiei, din partea Turciei. Și oamenii aceștia sunt interesați de proiectul european. Uh, sunt, și ei se consideră a fi parte din istoria europeană și sunt poate curioși să vadă cum anume contribuția Rusiei sau contribuția Turciei va fi prezentată în cadrul acestui proiect cum anume se va ține seama de Rusia, cum anume se va ține seama de Imperiul Otoman, care va fi locul ce va fi acordat importanța. Uh, apoi nu uitați, de asemenea, și Statele Unite, care sunt referințele și trimiterile pe care le vom face la Statele Unite. Uh, ce, cum anume, se, uh, istoria este predată în, în Europa. Apoi nu uitați și coloniile. Eu întotdeauna primesc foarte multe solicitări și îngrijorări și cerințe din partea acestor, aș spune eu, interlocutori care nu sunt europeni decât din partea uh, țărilor membre ale Uniunii Europene și de multe ori am senzația că poate nu se urmărește într-adevăr cu prea multă, aș spune eu, fascinație acest proiect european în interior. În fine, aici ne aflăm într-un moment în care nu mai putem să mai dăm înapoi. Acest lucru este clar, este garantat. Apoi, după cum știți, domnul președinte Pöttering a reprezentat sufletul și inima acestui proiect. El este cel care a lansat această inițiativă și a organizat o conferință de presă deosebit de interesantă la care am fost prezent. În principiu trebuia să fiu prezent, dar însă nu am reușit. A avut loc un accident aici în Parlament și, de, și despre el nu s-a vorbit foarte mult. Dacă vă amintiți, liftul a fost blocat și, mă rog, nu s-a vorbit prea mult despre asta, dar eu eram blocat în lift și n-am putut să particip. Timp de două ore și jumătate am rămas blocați în lift și n-am putut nici să ieșim, nici să coborâm, nici să co- urcăm. În fine, și asta face parte din istoria Europei, așa că... Și, în fine, dacă acum dumneavoastră mai aveți întrebări sau solicitări de clarificare, sunt la dispoziția dumneavoastră. După părerea mea, e un proiect interesant și ar fi bine ca din ce în ce mai mulți membri, mai ales din partea comisiei dumneavoastră, să urmărească îndeaproape modul în care evoluează acest proiect. E adevărat. Și pentru a termina, repet încă o dată, Uh, noi, mă refer la mine, la domnul Pottering, la ceilalți membri ai biroului, în mod clar nu am dorit să participăm, să ne implicăm în dezbaterea științifică. Nu am vrut să ne amestecăm în aceste discuții pe care doamna director a muzeului le organizează. Dar este adevărat că la un moment dat va trebui să facem acest lucru din punct de vedere parlamentar să facem o evaluare a conținutului, pentru că răspunderea nu revine pe umerii echipei științifice și tehnice și universitare, ci e vorba de o răspundere care revine Parlamentului și a colegilor, uh, revine colegilor, mai ales, spre exemplu, colegilor din comisia dumneavoastră, de a face această evaluare a conținutului proiectului. Vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank, lieber Mulțumesc! Mulțumesc pentru această prezentare. Această prezentare are... Acest proiect are foarte multe de a face și cu elemente cotidiene, cu pompieri și așa mai departe. Totuși este un proiect interesant. Trăim în această realitate. Cred că pentru Casa Istoriei Europene Problemele țin de a nu uita tot ceea ce ține de această istorie. Aici însă noi vom vorbi, să nu... Parlamentariumul se referă la ceea ce reprezintă Uniunea Europeană. Pe de altă parte, Casa Istoriei Europene este un proiect cultural mult mai vast și cred, cred că această comisie ar trebui să sprijine proiectul. Este vorba așadar de un proiect important pentru patrimoniul cultural, ceea ce este mai ales impresionant este faptul că am invitat cei mai mari specialiști și în acest lucru într-un mod foarte transparent. Nu este vorba despre un proiect uh, francez sau german, este vorba de un proces sprijinit de către toți. Sunt și polonezi care participă și cooperează la acest proiect, sunt oameni care s-au implicat cu foarte mare dedicare. Oameni interesați, iată așadar că există o posibilitate foarte mare de a contribui. Alegerea directoarei culturale care va trebui să hotărească ce se va prezenta în uh, această casă a istoriei europene trebuie înțeleasă ca o sarcină foarte importantă. Încă o dată mulțumesc pentru toate realizările aveți sarcina de a explica colegilor de ce acest proiect este important. Nu putem să vorbim la ora actuală doar despre criză și chestiuni financiare. Din când în când mai trebuie să alocăm fonduri și pentru apărarea patrimoniului nostru cultural, să arătăm faptul că istoria noastră este specifică față de cea a restului lumii. Sper că acest proiect va avea succes. Și am trecut prin uh, dificultățile care apar atunci când încerci să, să faci ceva la Bruxelles. Există chiar și un Consiliu Regal despre care nu știa nimeni nimic, care și el are un cuvânt de spus. Acest Consiliu a contribuit la încetinirea lucrurilor. Nu știu exact ce s-a întâmplat ulterior. Sper că s-a rezolvat totul. Domnul Am câteva comentarii de făcut, spune vorbitorul, cu privire la ceea ce a spus domnul Martinez. Primul meu comentariu se referă la faptul că la sfârșitul prezentării ați spus ceva ce de fapt nu ați vrut să spuneți. Ați spus că va fi vorba de un muzeu care demonstrează miracolul integrării. Cum s-a integrat Europa în ultimii ani? și cum s-a realizat acest cel la ora actuală. Eu nu prea înțeleg, este vorba de o, un muzeu al istoriei europene sau un muzeu al istoriei Uniunii Europene. E ceva ce nu mi se pare mie clar. Aș dori să menționez un faimos filozof englez care a spus că nu ar trebui să creăm entități care nu sunt necesare. Este vorba de ACAM. Istoria Europei are mai bine de 2500 de ani. Cum putem concentra tot acest lucru, toată această istorie, în doar 800 de metri pătrați? Trebuie să luăm decizi, decizi trebuie să definim priorități, să eliminăm anumite lucruri pentru a face le pentru altele. Și acestea vor fi decizii de ordin politic. Nu decizii de ordin cultural, artistic indiferent cât de mare va fi această casă a istoriei europene, va trebui să ținem seama de anumite limitări. Astfel, vom ajunge la ceea ce eu numesc o crimă împotrivă istoriei europene. Există muzee despre istoria Spaniei, Poloniei, Germaniei. Acestea sunt diferite Într-o clădire însă, într-o singură clădire, nu putem concentra totul, tot ceea ce descrie istoria acestui continent. Iată de ce am îndoieli. Acum două întrebări foarte specifice. Care este costul total de construcție pentru acest muzeu? Ați menționat deja câte milioane de euro au fost alocate pentru acest an și pentru anul următor, dar care ar fi costul total al construcției? O a doua întrebare. Ați spus, 18, ați spus că 18 istorici lucrează la ora actuală și că ei reprezintă 30 de țări. Acest lucru înseamnă că 14 țări, 14 state membre nu sunt reprezentate în acest Consiliu al istoricilor. Acest lucru înseamnă că anumite țări sunt reprezentate de mai mulți istorici. După cum spuneam, alte țări nu sunt reprezentate deloc. Ați putea să ne prezentați, vă rog, această listă a istoricilor. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Totul este extrem de transparent. Nu cred că dorim să avem un istoric polonez care să nu-și dea seama că este vorba de istoria Europei aici. Istoricii nu se concentrează doar pe istoriile lor naționale, pentru că atunci s-ar ajunge la favoritisme. Mulțumesc foarte mult și eu cred că istoricii nu sunt atât de înguși la minte încât doar să se gândească la contextul lor național. Cred că modalitatea în care s-a făcut alegerea istoricilor este corectă. Sunt sigură că istoricii care iau parte la proiect își vor face munca așa cum trebuie. Avem spațiu limitat într-adevăr. 4.000 de metri pătrați și 800 de metri pătrați pentru expoziții temporare. Cred că este excelent. Putem avea diferite expoziții care se concentrează pe aspecte diferite, pe state membre diferite eventual. Ar putea fi o idee bună să invităm directorul muzeului și să o întrebăm ce idei există pe masă, în așa fel încât să ne asigurăm că putem reprezenta foarte bine pe 4.000 de metri pătrați istoria foarte diversă a, a Europei. Bineînțeles, nu putem prezenta totul pe, în acest spațiu. Poate o vom putea întreba pe doamna director ce măsuri va lua împreună cu echipa sa în acest sens. Putem întreba de unde vom începe și unde vom încheia cu prezentarea istoriei europene în acest muzeu. Vom uh, începe oare din uh, antichitate și până în prezent? Sau oare vom începe în 1958 sau 1900 sau orice alt an? Cum? Cum vom face acest lucru? Cum vom aborda această problemă? Ca să putem cu adevărat să prezentăm o expoziție excelentă. Știu că s-au purtat anumite dezbateri cu privire la costurile operaționale viitoare și de construcție ale muzeului. Costurile de construcție sunt doar o față a însă odată ce muzeul a va fi fost construit, vor exista și costuri operaționale recurente. Aș dori să știu care va fi gradul de implicare al Comisiei Europene în costurile operaționale. S-au înregistrat progrese în acest sens? Nu este vorba de un proiect, doar de un proiect al Parlamentului European. Suntem o componentă importantă, e de la sine înțeles. Însă ar fi foarte bine ca noi să nu trebuiască să fim singurii care să suporte costurile operaționale. Ar fi bine dacă și celelalte instituții ar putea să contribuie. Vă mulțumesc. Doamna președinte spune, noi suntem autoritatea bugetară, noi suntem, dăm banii și nimeni nu primește nimic dacă nu le dăm. Să așteptăm un pic. Mai întâi trebuie să funcționeze. Putem pune și ceva voluntar, un sistem voluntar. Domnul Tăcheș. Doamnă președinte, domnilor vicepreședinți, în calitate de vicepreședinte, am participat la mai multe întâlniri ale biroului unde ne-am întâlnit și cu domnul Petering. Și am discutat acest subiect în detaliu. Am discutat despre Muzeul Casa Europeană, Casa Istoriei Europene. Sunt mulțumit de faptul că s-au înregistrat progrese. Având în vedere că suntem Comisia de Cultură și Educație, nu trebuie să subliniem cât de importantă este unitatea Europei mai ales având în vedere perioada dificilă prin care trecem, o criză economică și celelalte provocări. În această, în această perioadă putem întotdeauna să ne sprijinim pe cultură și pe istorie. Aș dori să vă mulțumesc că sunteți prezent, domnul Martinez. Vă mulțumesc pentru prezentarea pe care ne-ați făcut-o. Aș dori să punctez câteva domenii care poate că au fost ignorate până acum. Aș dori să vă atrag atenția asupra membrilor Comisiei de Cultură și poate asupra domnului Gal. În primul rând, sistemele totalitare. Domnul Martinez vine dintr-o țară care a trecut printr-o dictatură totalitară în trecut, iar eu vin dintr-o țară care are o situație asemănătoare. Dumneavoastră, a dumneavoastră a fost o dictatură vestică, a noastră una estică. Poate că ar trebui să abordăm subiectul dictaturilor în Est. Există mai multe standarde aici. Există standarde duble când, vorbesc, când se vorbește despre dictaturile orientale, occidentale și din Est. În 2009 au fost condamnate dictaturile totalitare. La ora actuală există o întâlnire în clădirea Parlamentului European și este vorba de Platforma pentru Memorie și Conștiință. Este vorba de o comisie care își organizează, care organizează o întâlnire la ora actuală și doamna Gal a mers să vorbească în această comisie. În raportul meu privitor la învățământul superior am exprimat o opinie asemănătoare cu privire la înțelegerea regimurilor totalitare drept istorie comună. Așa, și aici am citat din raportul meu. Aici tocmai am votat. Încă un aspect, religia și creștinismul trăim într-o lume laică. Noile state membre au trecut prin regime, to- regimuri totalitare atee. Trebuie să acordăm mai multă atenție religiei, bisericilor, creștinismului. Un al treilea aspect și este ceva ce adesea este ignorat, situația minorităților. Unul din șapte cetățeni ai Uniunii Europene aparține unei minorități. Uneori, grupurile mai mari devin mai egale decât altele. Eu vorbesc ca un maghiar din România. Am, am auzit pe domnul Migalski spunând că nu toate, pe domnul Migalski spun că nu toate țările sunt reprezentate în rândul istoricilor. Cred că ar trebui să acordăm multă atenție acestui aspect, să luăm în considerare fiecare regiune din fiecare stat membru. Există foarte multe informații pe care, de care nu suntem conștienți. Cine știe suficient despre istoria parlamentarismului polonez? Eu nu știam prea multe despre acest subiect, însă am putut afla mai multe la o expoziție. În România, însă, atunci când au fost războaie religioase în Europa, primul, s-a adoptat primul act cu privire la toleranța religioasă. Catolicii, unitarienii, reformații, aceștia au fost declarați egali. Iar acest lucru se întâmpla în 1568, cu multă vreme în trecut. Cred că este vorba de o contribuție foarte importantă pentru cultura Europei. Sau să ne gândim la Europa Centrală ca un concept. Multă lume spune că nu există conceptul de Europa Centrală. Nu există așa ceva. Eu cred că toate aceste subiecte ar trebui să fie prezente în proiect. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, toate aceste aspecte vor uh, fi luate în considerare, avea și experții în, uh, în sală și atunci vom putea discuta despre conținut. Bineînțeles, nu putem întotdeauna să, nu vom putea niciodată să facem dreptate tuturor părților interesate, însă, domnule tocăș fiți asigurat că cei care lucrează la acest proiect vor lua în considerare și expert, ex, experiență din extern, din uh, exterior. Experții din Germania, de exemplu, vor analiza, vor analiza istoria din toate țările, cum uh, ce evenimente au avut loc în uh, România și în alte locuri. Vor lua în considerare frumoasele biserici cu frești din România. Sunt sigură că toate lucrurile vor fi luate în considerare, însă cred că ar fi mai bine să vorbim despre conținut atunci când vor fi și experți de față. Colegul meu nu vă poate răspunde la toate aceste întrebări, nu este sarcina sa. Și chiar dacă ar fi sarcina sa, i spune că nu poți face așa ceva, nu poți să răspunzi la toate întrebările acestea. Cred că doar un corp de experți, de istorici, va putea să răspundă la aceste tipuri de întrebări. Vă mulțumesc foarte mult pentru sugestiile pe care le-ați înaintat. Ceea ce ați făcut dumneavoastră a fost să conștientizați, să ne conștientizați cu privire la anumite lucruri care sunt importante pentru, pentru dumneavoastră și, bineînțeles, și pentru alții. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați pus la curent cu privire la progresele înregistrate. Eu nu prea mă pricep la istorie și cred că foarte multe lucruri vor fi relativizate, mai ales naționalismul actual. Foarte multe țări au frontiere recente. O perspectivă istorică ar permite ca foarte multe lucruri să fie puse la locul lor. Am citit o cărtecică, pentru că în Franța avem un cult al istoriei și al istoriei Franței, bineînțeles. Cărtecica se numește strămoșii noștri gali. gali. Aici au fost condensate foarte multe lucruri, lucruri pe care cred că muzeul ar trebui să le clarifice. Cred că ar trebui să acordăm atenție acest lucru. Bineînțeles, domnul Martinez nu poate răspunde la toate aceste întrebări legate de conținut. Aș dori să ascult și opinia directoarei muzeului. Aș dori să văd ce abordare va avea, deoarece sper că foarte multe lucruri vor putea fi clarificate, mai ales în ceea ce privește dimensiunea religioasă. Religia este importantă în Europa. Există aspecte creștinisme, creștine și uh, iudaice. Masacrul iudei, uh, evreilor nu a început doar în al doilea război mondial. Există foarte multe lucruri importante de spus în acest sens. Cred că toate aceste întrebări trebuie luate în considerare. Am o întrebare pentru domnul Martinez. Pe mine mă supără atunci când Uniunea Europeană vorbește numele Europei. Așadar, domnul Martinez ne spune că este vorba de un proiect organizat de uh, Parlamentul European, una dintre instituțiile uh, Uniunii Europene. Eu aș vrea să întreb atunci cum rămâne cu Europa care nu se află în Uniunea Europeană și acele țări ar trebui să aibă ceva de spus. Yeah. Merci, Madame Bergia. Mulțumesc, doamnă Vergia. Domnul Scuria. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu vreau să-i mulțumesc uh, vicepreședintelui Martinez pentru că întotdeauna este foarte precis atunci când ne dă detalii despre acest proiect. Această idee întotdeauna mi-a plăcut foarte mult. Este un instrument care ne va ajuta să înțelegem mai bine ce am fost și ce vom deveni. Cred în plus că anumite aspecte se rezolvă de la sine. Mă explic. Este greu să nu recunoști că a existat perioada renașterii, perioada berocă, perioada eh, iluminismului. Perioade pe care le-am eh, împărtășit cu toții, deși fiecare țară a avut eh, specificitățile sale, dar a existat o istorie europeană precum secolul 20, a fost un secol atât de tragic, atât de dramatic, pentru că s-a vorbit despre cele două războaie mondiale, numai că aceste războaie de dimensiune mondială au pornit cu războaie civile care au marcat Europa. Va fi interesant și să dialogăm cu uh, istoricii, cu viitoarea directoare, ca să putem să profităm de tot patrimoniul nostru, de toate arhivele din universitățile, din bibliotecile noastre. Există o multitudine de cărți de istorie care povestesc din puncte și din unghiuri de vedere diferite această istorie a noastră comună. Și poate că astfel uh, nu vom mai auzi critici precum cele pe care le-am um, auzit în această dimineață. Eu doresc ca acest proiect să fie în continuare sprijinit și comisia noastră trebuie să monitorizeze în mod regulat felul în care evoluează acest progres. Căci dincolo de micile dispute din Parlament și din discuțiile noastre de zi cu zi, cred că avem nevoie să știm cine am fost și ce vom deveni. Intervenție fără microfon. Domnul Tacula. Vă mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt, aș vrea să vorbesc în numele meu personal și în numele grupului meu. Salut acest proiect. Mi se pare că este o veste bună faptul că va exista o casă a istoriei europene, deoarece chiar și în ultimele decenii din istoria Europei am fost martorii acestei povești de succes, povestea integrării europene. Știu că sunt multe de făcut și înțeleg ce spun uh, antevorbitorii mei, care nu sunt poate chiar atât de favorabili acestui proiect. Dar cred că până și dumnealor vor înțelege că dacă ar fi existat o alternativă, cred că ar fi fost una mai puțin bună. Trebuie să avem încredere în experții noștri, iată părerea mea. Cu alte cuvinte, aceștia din urmă vor ști cum și prin ce mijloace să organizeze aceste expoziții. Înțeleg că noi, politicienii, suntem oarecum tentați să fim prea prudenți să nu care cumva să fie evidențiate anumite tendințe, anumite mm, vederi mai mult decât altele. Și dacă mă gândesc la ce spune domnul Turkish și importanța pe care ar trebui să o aibă creștinismul, Îndrăznesc să spun că niciun grup de experți din Europa nu și-ar permite să lase deoparte uh, importanța creștinismului în Europa. Cred că numai unii politicieni își doresc să excludă din moștenirea noastră istorică importanța creștinismului. Experții știu că creștinismul se află în centrul istoriei europene și deci istoricii nu vor face o asemenea greșeală. Ei știu că toată civilizația, toate civilizațiile din Europa se bazează pe creștinism, iudeism și valorile uh, elenice, elene, mă scuzați. Dar vreau să subliniez faptul că acest proiect este unul de bună calitate, trebuie să avem încredere în experți, să ne lăsăm în seama lor. Noi nu ar trebui să dezbatem despre conținut. Dacă tot avem niște experți atât de buni, eu cred că ei sunt perfect conștienți de toată problematica și se vor ocupa cu multă atenție de uh, misiunea lor. Europa este în continuare poveste de succes. Înțeleg că trebuie să închei aici, dar este un subiect uh, interesant pentru mine ca și pentru mulți dintre prietenii mei și eu cred că e bine experți istorici care vor crea această casă a istoriei europene și astfel avem o garanție de obiectivitate. Domnul Chele, acum are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc domnului Martinez pentru toată munca depusă și pentru faptul că s-a familiarizat atât de mult cu acest proiect. Dar este un proiect foarte important cu atât mai mult cu cât se va concentra asupra valorilor comune europene și nu asupra ideilor uh, cu audiență uh, restrânsă, precum naționalismele. Bineînțeles că o asemenea istorie trebuie să fie una cât mai cuprinzătoare. Și cred că ar trebui să ne concentrăm pe perioada care începe după ce a fost creată comunitatea europeană. Iar țările care nu au făcut parte în ultimii 40-50 de ani din Uniunea Europeană trebuie tratate aparte. Iar în ce privește Europa creștină, da, e adevărat că există această tendință de a diminua rolul religiei. Însă, așa cum a spus domnul Tacula, să lăsăm totul pe seama experților. Da, bineînțeles, sunt de acord, dar trebuie să hotărâm în ce cadru acționează acești experți. Și cadrul trebuie fixat de politicieni. Ultima remarcă pe care doream să o fac. Am văzut un articol răutăcios, mai ales în ziarele de scandal britanice, despre grupurile de vizitatori care vin la Parlamentul European și așa mai departe. Și atunci când aceste grupuri sosesc vor avea un acces prioritar la Casa Istoriei Europene și o altă întrebare. Oare n-ar trebui să fie obligatoriu pentru acești vizitatori să petreacă o parte din programul lor uh, în uh, această instituție, în cazul în care le finanțăm venirea? Iată două idei ale mele pentru că nu-mi plac aceste articole uh, părtinitoare și răutăcioase care spun lucruri neadevărate despre uh, Europa. Mulțumesc, domnul Boris, acum. Vă mulțumesc foarte mult. Doresc, la rândul meu, să-i mulțumesc domnului Martinez. Și înțeleg faptul că partea cea mai grea a muncii este să trecem de toate obstacolele administrative și financiare. Dar cred că ce contează este faptul că e o idee minunată, o sarcină foarte ambițioasă. Nimeni niciodată nu și-a mm, uh, nu s-a gândit că ar putea să prezinte istoria Europei uh, într-un singur loc. Acum, în ce privește conținutul expozițiilor, cu cât vor fi mai multe, cu atât mai bine. Există multe subiecte controversate, uh, care suscită multe discuții, uh, care sunt foarte uh, interesante pentru cetățenii europeni, dar poate că nu trebuie să ne limităm numai la perioada contemporană, să nu uităm uh, perioada uh, Greciei antice, să nu uităm uh, um, renașterea, iluminismul. Avem atât de multe elemente care constituie istoria Europei, istoria imperiilor, istoria regilor. Deci, nu trebuie să avem o, un punct de vedere prea limitat față de istoria Europei. Oricum, cu cât mai devreme vom ști cum va fi organizat acest muzeu, cu atât vă vom putea susține mai bine. Vă mulțumesc, spune președinta. Doream doar să vă spun că viitoarea directoare a muzeului este în sală Vedeți, este așezată în spate, este din Slovenia, are ochelari și părul șaten. Deși vine din Slovenia, are origini uh, olandeze și a acceptat să demisioneze uh, din uh, funcția sa, era membra Comisiei de Cultură la un anumit moment dat și a acceptat acest post de directoare a Casei, de Cultu- Casei Istoriei Europene. Domnul Martinez. Voi încerca să fac un rezumat, însă anumite intervenții au fost atât de importante încât uh, va trebui să răspund mai pe larg. Domnul Migalski, mai întâi. Trebuie să înțelegeți că ar fi fost mai simplu poate să avem un muzeu cu 27 de săli și fiecare istorie a fiecare țări membre în parte. Uh, ar fi fost mai simplu dacă am fi cerut fiecărui guvern să își prezinte propria țară, dar problema e că poate nu am fi reușit să ajungem la un acord. Uh, un acord pentru toată lumea și pentru fiecare țară în parte și pentru toată lumea împreună. Noi am încercat să facem lucrurile cât mai bine. E adevărat că e vorba de istorie, de istoria Europei. Și aveți dreptate că ne concentrăm pe construire, pe, pe, punem accentul pe construirea Europei. Aceasta este provocarea, să avem un muzeu referitor la procesul acesta de construcție europeană. Și multe lucruri au fost spuse și repetate pe această temă. E vorba de un continent. E mai degrabă vorba de un anumit număr de oameni și nu neapărat de un anumit număr de țări. Pentru că țări au existat, au apărut, au dispărut, s-au contopit, s-au dezbinat. Uh, Uh, eu nu spun că aceste țări nu sunt importante, mai ales în capitolul acesta prezent al Uniunii Europene, însă uh, acest lucru nu exista acum sute de ani, acum 70 uh, de ani nu exista. diferența, situația era diferită. Doar câteva țări au existat din totdeauna până în prezent și că au avut exact aceleași frontiere. Știți că lucrurile evoluează. Trebuie să vedem întregul continent. Ceea ce ne dorim este să avem un muzeu în care să nu repetăm ceea ce avem deja în muzeele naționale sau în alte muzee care descriu cum anume a existat Europa, unde era Marea Cutare, unde era Râul Cutare, unde era frontiera Cutare. Nu, nu asta vrem. Vrem un muzeu care să arate un lucru foarte important și anume că plecând de la anumite valori, plecând de la anumite valori, plecând de la o activitate politică și de la un simț de răspundere politic comun tuturor oamenilor politici. Pentru că știți că în momentul de față politicienii sunt destul de prostratați și asta din diferite motive. Și sunt foarte prost percepuți de către opinia publică. E bine, plecând de la asta, vrem să demonstrăm că plecând de la valori comune, dorință politică, am reușit ca aceste țări care au avut mii de oameni uciși, sute de mii de oameni uciși de-a lungul decenilor, de-a lungul secolelor, au reușit totuși să ajungă la un simbol de pace, stabilitate, progres social și integrație, integrare. Și aceasta este drumul Uniunii Europene, este lumea Uniunii Europene. Evident, nu reprezintă un tot în sine, ci reprezintă inima unui proiect, inima unui context. Și când ne uităm la situația din afara Uniunii Europene, când uh, cei care se află în afară privesc Uniunea Europeană, trebuie să-l considere ca fiind un proces demn de urmat. Asta s-ar putea întâmpla în America Latină, în Africa. Trebuie să reprezinte un model. Uh, despre modul în care poți să înlocuiești o sabie cu pacea, poți să înlocuiești moartea cu viața, poți să înlocuiești încălcarea drepturilor omului cu respectarea acestora, să înlocuiești un sistem autoritar cu democrația. Asta e situația. Da, putem spune, putem să protestăm, da, 4.000 de metri pătrați nu sunt destul. Păi nu sunt. Dar, de altfel, dați-mi voie să vă spun că uh, cel care conduce echipa universitară este condusă de domnul profesor universitar Borogei și mie mi se pare că este o, o persoană foarte bine cunoscută, cu un, un caracter foarte clar și puternic și întotdeauna își asumă răspunderea care îi revine. Și e adevărat că țările s-au schimbat în timp. Vedeți, noastră, eu sunt un Toma necredinciosul, dar am avut privilegiul să colaborez îndeaproape cu uh, Papa Ioan Paul al II-lea. Și într-una din discuțiile pe care le-am avut, și discutam despre Polonia, el mi-a spus e eu vorbeam despre Mickiewicz, care este, după părerea mea, cel mai mare poet polonez. Și mi-a spus, nu, nu era un polonez jet be jet. ci venea din Lituania. Și am aflat, deci, la Vatican, că Mickiewicz era, de fapt, născut în Lituania, ceea ce eu nu știam. Și de fapt ce este Mischevici? Este parte din istoria uh, cui? Istoria Lituaniei sau istoria Poloniei? E de fapt parte din istoria europeană. Și asta e adevărat. Haideți să nu discutăm acum și despre uh, unguri. Știm foarte bine acest lucru și poate că și oamenii de știință și istorici sunt cei mai competenți pentru a defini conținutul, pentru că știm că frontierele se pot schimba în timp și de fapt ele se schimbă aproape tot timpul. Însă, mi s-au adresat acum și două întrebări concrete. Costul. Costul per total va fi cam 60 de milioane de euro. Dar vă puteți uita în documentele pe care le-am adoptat noi, nu? În mare, cam asta e, 60 de milioane de euro. Însă ceea ce ne interesează este să lansăm muzeul și costul de funcționare este estimat a fi 11, și ceva milioane de euro pe an. Și cineva m-a întrebat dacă aici Comisia va, s-a angajat să participe la, în mod substanțial la această finanțare. În mod serios, eu cred că noi ar trebui să găsim alte surse de finanțare. Eventual de la Consiliu sau de la statele membre sau uh, uh finanțare parteneri uh, privați asociați privați, dacă vrem să susținem acest proiect. Deci, întrebarea este următoarea. Ceea ce nu am putea noi să facem acum, am putea să lăsăm pe mai târziu pentru investiții private, înainte de a deschide muzeul, să facem sau ce să facem? Unii spun că trebuie să deschidem deja muzeul și că odată ce oamenii vor vedea această primă ă, schiță, vor avea dorința de a investi. Pentru că uh, alții au spus, nu, nu trebuie să avem asociați privați, pentru că dacă ne uh, asociem cu astfel de persoane, atunci ele vor încerca să influențeze conținutul, pentru că au plătit. Uh, în fine, ceea ce mie mi se pare cel mai important este ca proiectul să fie lansat. Apoi, dumneavoastră ați spus, a, 18 istorici. Păi da, evident, nu e câte un istoric pentru fiecare an. E vorba uh, nu numai de istorici, ci și de muzeologi. Niciunul dintre ei nu a fost selectat pentru că are naționalitatea X, Y sau Z. Nu! Ei nu au fost selectați pentru că sunt spanioli sau francezi sau mai știu eu ce. Nu, sunt au fost selectați pentru că au experiență, au competențe, au o viziune. Sunt experți de, recunoscuți, oameni de seamă în domeniul lor, în specialitatea lor. Și nu poți să fie experți pentru cele 20 de secole, nu. Dar dacă unul este specializat în evul mediu, atunci foarte bine, el se va ocupa de partea referitoare la evul mediu. Pe unii dintre ei știam, uh, de multe ori a trebuit să mă uit și la naționalitate, pentru că de multe ori au un nume, știu eu, spaniol, dar de fapt vin dintr-o altă țară și uh, uh, am putea avea uh, pe cineva care vine din Ungaria și care să explice religii, războaiele religioase și așa mai departe. Acum, Da, apreciez intențiile dumneavoastră și sprijinul dumneavoastră. Într-adevăr, ar fi foarte bine dacă comisia noastră ar invita-o pe doamna directoare a muzeului, doamna Petalia, să vină să ne explice lucrurile. 4.000 de metri pătrați și 800 de metri pătrați. Trebuie să vă spun că nu e un spațiu foarte mare, dar e deja destul de uh, important. Permite să ne facem o idee. Și alt lucru deosebit de interesant este că noi ar trebui să găsim cu toții un acord, în așa fel încât să avem uh, să fim, să avem o prezentare, aș spune eu, neutră din punct de vedere al apartenenței politice în așa fel încât să oferim posibilitatea, pentru că aici e vorba de un proiect politic, e adevărat, e vorba de uh, o, partea cea mai vizibilă din punct de vedere politic a Parlamentului European, că, să permitem ca aceste o, expoziții temporare să aibă posibilitatea să oglindească acele uh, priorități politice pe care vrem să le punem uh, în evidență și am înțeles că diferitele familii politice și-ar dori să existe uh, expoziții, spre exemplu, referitor la drepturile femeilor sau participarea femeilor în Uniunea Europeană. Uh, haideți să facem și o uh, expoziție în ceea ce privește creștinismul sau o expoziție pe tema, știu eu, spiritului de inițiativă și antreprenoriat. De ce nu? Acestea ar putea să fie expoziții temporare care să ne permită să oglindim nu numai pluralismul Parlamentului, dar, pe de altă parte, să ne, să ne permită și să preluăm anumite idei și sugestii făcute și de alte instituții, de alte organisme, de alte entități. Și asta e important. Am spus deja că aceste cheltuieli de uh, funcționare ale muzeului sunt estimate a fi la 12 milioane pe an, mai mult sau mai puțin. Asta e o, o estimare, dar aici discut cu dumneavoastră, sunteți colegii mei. Evident ne întrebăm, de fapt, cât ne va costa până la urmă, până în 2016 acest proiect. Mai întâi, cred eu, că așa cum spunea și domnul Kelly, uh, ar trebui ca acest, uh, ca intrarea să fie gratuită, ar trebui să avem această posibilitate, să facem presiunea necesară pentru ca intrarea să fie gratuită. Apoi, ar trebui să funcționeze cel puțin șase zile pe săptămână și uh, să fie deschis și într-o seară. Uneori am senzația că în momentul în care calculăm sau când s-au calculat aceste cheltuieri pentru a lansa proiectul, am crezut că va fi suficient. Acum va trebui să vedem cum va funcționa muzeul, ce vrem noi să facem din el, câți oameni sunt necesari pentru a asigura uh, securitatea cum anume va funcționa, uh, câte, numărul de ore pe zi, numărul de ore pe săptămână, numărul de persoane necesare să fie prezente la fața locului în permanență. Deci, sincer, aici putem discuta despre 11, sau 12 milioane de euro pe an, dar e o cifră pe care trebuie să o relativizăm și să nu o luăm ca a fi uh, de bună și definitivă. Nu, noi uh, trebuie să nu pierdem din vedere faptul că aici vorbim cu cifre aproximative și doar când muzeul va fi deschis și va funcționa vom ști exact cât va costa. Apoi, observațiile domnului Tokish, da, sunt deosebit de interesante în calitatea sa de vicepreședinte, a făcut observații foarte importante și cred că de multe ori ceea ce se spune este pe bună dreptate. Muzeul trebuie să evite o anumită formă de manicheism În istoria contemporană a Uniunii Europene, a Europei, avem anumite uh, organisme și uh, autorități care aparțineau de vest și organisme și autorități care aparțineau de est. Dar uh, ceea ce noi trebuie să înțelegem, așa cum spunea și prietenul și colegul meu, domnul Tocheș, trebuie să înțelegem că am avut o situație indiferent cum o analizăm, dar care a reieșit ca urmare a războiului rece, a, reieș, a dus la situații în care pe aici, pe acolo, s-au înlăturat anumite libertăți au fost pur și simplu uh, încălcate și cred că trebuie să promovăm înțelegerea și solidaritatea vis-a-vis de cei care au trebuit să lupte pentru demnitate națională, pentru libertate, pentru respectarea drepturilor uh, omului. Și să ne amintim faptul că a existat oameni care au susținut această, această luptă, pentru că a existat solidaritatea europeană, au existat oameni care au susținut acești luptători un sprijin puternic uh, lupt, uh, pentru uh, cei care în 56 au luptat în Ungaria, în 68 în Slovacia, în Spania și așa mai departe. Aici e vorba de istorie pură puncte de vedere deosebit de interesante și uh, unii și-au dat viața pentru libertate. Uh, uh, iar cei care i-au susținut, i-au ajutat, a, trebuie să fie, să fie uh, amintiți. Într-adevăr, Poate că și-a pierdut viața, dar nu a fost în zadar. Aceasta reprezintă o provocare majoră pentru noi. Apoi, minoritățile, într-adevăr. Și acest punct de vedere trebuie luat în considerare. Religia, de asemenea. Însă punctul acesta, referitor la religie, așa cum spunea și doamna Vergia, uh, E un punct delicat. Nu uitați că religia complică oarecum lucrurile. Nu neapărat religia în sine, ci istoria religiilor. Eu vin dintr-o țară care timp de 800 de ani a a fost o țară musulmană, nu pentru că din convingere, ci din cauza faptului că a fost invadată. Uh, deci, asta înseamnă că timp de 800 de ani am avut uh, uh, religie musulmană în Spania, timp de generații și generații la rând. Sunt anumite regiuni în uh, Spania uh, în care uh, au existat uh, confruntări între uh, creștini și musulmani, dar au existat și regiuni în care a existat această coexistență pașnică. Și apoi, treptat, treptat, treptat, creștinismul a reușit să împingă și să, între ghilimele, elibereze teritoriul. Și atunci, uh, Uh, în momentul în care creștinismul a avansat, atunci uh, evrei nu mai erau autorizați să fie evrei, uh, musulmanii nu mai aveau dreptul să fie musulmani și așa mai departe. Deci ideea principală era că noi ne eliberam țara, ne eliberam teritoriul și reușeam să aruncăm dincolo de frontiere pe acei necredincioși, între ghilimele. În orice caz, să îi împingem Uh, cât mai departe. Deci vedeți că odată ce abordăm subiectul religios, lucrurile se complică. Și în țările noastre vorbim despre uh, războaiele religioase. Războaiele religioase eu nu am văzut niciodată pe undeva să existe vreun război al sportului sau un război al culturii sau un război al, uh, știu eu, istoriei. Nu. Au existat aceste războaie ale religiei, războaie religioase între creștini și ceilalți. În orice caz, ceea ce este absolut relevant uh, în acest sens este că religia și minoritățile trebuie să aibă un loc de cinste în acest muzeu. Și din nou, e unul, una dintre provocările cele mai uh, mari în acest proiect, pentru că acest proiect, eu ca și necredincios aș spune că e un proiect uh, Uh, diabolic, în, diabolic în sensul foarte, foarte greu de realizat. Și, și doamna Vergia spunea că, într-adevăr, uh, nu putem să ne legăm doar de teritoriul Uniunii Europene și de istoria care s-a derulat pe acest teritoriu, pentru că, uh, inițial, Uniunea Europeană nu avea decât șase țări și acum suntem 23, curând 20, 27, curând 28 împreună cu Croația. Și știm că uh, și acolo a existat, uh, a existat istorie care trebuie să fie menționată, trebuie să fie ilustrată. Oricum, ceea ce dumneavoastră a spus este deosebit de important și anume să ne punem întrebarea prin ceea ce noi vom arăta în acest muzeu, cum anume oamenii vor, re, uh, vor reuși să relativizeze dificultățile cu care s-au confruntat în trecut ce învățăminte pot să tragă din această istorie? Și acum pentru a răspunde domnului Scuria. I, I, I don't know. There are people who, who succeed tu. De câte ori ați luat dumneavoastră cuvântul, vreau să spun, sunt, am fost emoționat, pentru că dumneavoastră faceți niște observații foarte profunde și în momentul în care ați vorbit, chiar m-am gândit cât de grea este și cât de mare este această provocare. Într-adevăr, în momentul în care s-a lansat această inițiativă, când domnul Petering a lansat această inițiativă, n-am crezut, sincer să vă spun, că o să reușim vreodată. Și am învățat că trebuie să-mi las deoparte prejudecățile și să acord o șansă acestei idei, acestui proiect. Dar, sincer vă spun, de la bun început nu credeam că o să reușim. Pentru că să reușești să pui la oaltă, să aduci la oaltă toate aceste diferențe și să depășești toate aceste obstacole. Mi se părea imposibil. De altfel, dacă ar fi să ne gândim, spre exemplu, Germania. Germania a reușit să pună pe picioare un astfel de proiect și să se confrunte cu propria sa istorie. Austria, spre exemplu, nu a reușit să facă acest lucru. I-au încercat să o facă timp de ani de zile la rând. Acum, dacă ne uităm să comparăm, proiectul nostru e o, o idee care a fost lansată deja acum 20 de ani și care n-a reușit n-a prins acum 20 de ani. Și ideea este că Poate că de data aceasta vom avea mai mult noroc, pentru că avem un parlament care poate să încadreze, să conducă această idee, această uh, inițiativă. Sper că vom reuși să, să, să ajungem la o uh, o situație de succes. Domnul Tacula, vreau să-i răspund, dar văd că nu mai e în sală. No, bun, acum, cristianismul, Nimeni nu poate nega faptul că uh, cristianismul reprezintă un element esențial al istoriei noastre. Întrebarea este următoarea. Putem oare să ne punem de acord că e vorba de elementul cheie, elementul principal? Știu eu, poate că nu. E un element care are un loc de seamă, însă nu este cel mai important. Uh, și așa cum spunea și uh, uh, domnul Tacula, există diferite tendințe, există diferite uh, tendințe, aș spune eu, culturale care evoluează și în momentul de față e destul de mm, interesant să analizezi cum anume cineva poate să călătorească în întreaga Europa fără pașaport, fără frontieră, fără nimic. Și mi-aduc aminte că discutam cu oameni care nu știau acest lucru. Erau, se născuseră se născuseră în Transilvania și erau membri ai uh, Imperiului Austro-Ungar, după care au fost adolescenți cu o anumită naționalitate și în diferite etape ale vieții, viața lor a fost diferită. Uh, M-am întâlnit cu cineva care mi-a povestit cum mergea de la Lisabona până la San Petersburg. Uh, și am întrebat această persoană, cum, cum ați făcut acest lucru? Aveați bani diferiți, aveați vize, aveți... Da, mergeam de, dintr-un loc în altul și aveam uh, portofele diferite, cu monezi diferite, cu bani diferiți și uh, treceam dintr-o regiune în alta, dintr-o țară în alta, la o frontieră la alta. Nu era chiar uh, uh, așa de important. După cum vedeți, toate aceste lucruri se schimbă și, într-adevăr, domnule Kelly, aveți dreptate. Vă mulțumesc foarte mult pentru observațiile dumneavoastră. Ceea ce este foarte important uh, este faptul că acest proiect avea un număr mare de, cum să zic eu, care să, ce cuvânt să aleg? Hai să zicem pe șleau, inamici, dușmani. Da. cine e împotriva construcției europene e deja un inamic, un dușman. Și erau dușmani și ale acestui proiect. Bun, aceștia sunt o categorie. Nu vor identitatea europeană, nu vor construcția europeană, deci asta înseamnă că nu vor nici istoria europeană și atunci, dacă uh, nu există istoria europeană, atunci nu e nevoie de un muzeu la unei astfel de istorii inexistente. Bun. Și erau destul de numeroși. Apoi, mai existat o altă categorie de dușmani, și anume uh, cei care spuneau de ce ar trebui ca un parlament să se lanseze într-o astfel de inițiativă. Ceea ce, la prima vedere, e un raționament logic. De ce un parlament să se lanseze în crearea unui muzeu? Dar răspunsul este că dacă noi nu facem acest lucru, atunci nimeni nu o să o facă. Și a, noi avem nevoie de acest muzeu. Avem nevoie de această inițiativă pentru a arăta oamenilor ce înseamnă identitatea europenilor și cum anume am reușit să o construim această identitate. Altă categorie de dușmani spuneam, da, ar fi un lucru bun, dar vedeți noastră, acum e criză și nu ne putem permite să dăm banii pe așa ceva. Și am auzit pe mai mulți care spuneau, da, inițiativele culturale sunt toate bune și frumoase, dar sunt alte priorități. Deci, după cum vedeți, foarte mulți oameni trebuiau să fie, com- să fie convinși, să fie aduși într-o stare de spirit în care să creadă în acest proiect. Însă, în continuare, mai există uh, foarte mult scepticism și eu știu că ziarele de scandal, uh, tabloidele din Marea Britanie sunt cele care uh, cel mai mult se referă la uh, acest uh, program, uh, la această inițiativă din punct de vedere sceptic și pun întrebări noi dacă există îndoieli și anume spunând, da, asta e o chestie care e pierdută dinainte, sunt bani aruncați pe fereastră, nu are cum să funcționeze și așa mai departe. Poate că da, la un moment dat aceste îndoiele au fost întemeiate, însă în momentul de față noi putem explica că nu mai e cazul. Apoi, domnul Boris. Din păcate vreau să insist asupra unui fapt și anume dificultățile din punct de vedere administrativ, e adevărat, astea există, însă le vom depăși. Singurul pericol este să ajungem la deschiderea muzeului pe undeva prin 2014, deci mult mai târziu decât ne doream noi. Dar să sperăm că nu va fi cazul. Și doamna Isabel Durand, vicepreședinta Parlamentului, care a fost ministru în Belgia și care este foarte activ implicată pentru a încerca să aranjeze lucrurile, ne-a promis că se va, se va rezolva. Deci vom depăși aceste obstacole, aceste dificultăți. Însă, ceea ce noi trebuie să facem este să monitorizăm uh, modul în care se construiește acest proiect, în așa fel încât bugetul consacrat să nu depășească cu mult ceea ce noi ne-am fixat inițial. Trebuie să înțelegem că aici există două elemente care se completează unele, unul pe altul. Ne dorim să avem aceste expoziții permanente și acele expoziții temporare și, în plus de asta, ne dorim să existe o complementaritate între ceea ce se întâmplă în hemiciclu, parlamentarul care tocmai s-a deschis pentru vizitatori și această casă a Istoriei Europene. Și de altfel, uh, muzeul nu va uh, propune prea multe informații în ceea ce privește uh, epoca de piatră și evul mediu. Nu, e mai degrabă axat pe o istorie mai recentă. Ceea ce aș vrea eu să spun la final pentru a încheia este că uh, Într-adevăr, e destul de greu să îi convingem pe oameni că acest proiect este nu numai necesar, dar și fezabil. Chiar unii dintre noi nu sunt 100% convinși. Poate nu neapărat dumneavoastră, însă oamenii din generația mea, cei care sunt mai tineri decât mine, dar nu departe de generația mea, e bine, noi cu toții suntem emoționați. De ce? Pentru că, de fapt, aici, prin acest muzeu, revedem firul istoriei, de fapt, a vieților noastre. Și acest lucru poate să fie emoționant. Avem o provocare. Muzeul acesta trebuie să fie relevant. Dacă este relevant pentru noi, atunci va fi relevant și pentru ceilalți oameni. Vrem să facem în așa fel încât să fie relevant și pentru copiii noștri, care n-au cunoscut absolut nimic din toate aceste evenimente, din toată această istorie. Și să fie relevant și pentru copiii copiilor noștri, care chiar habar n-au deocamdată despre istoria europeană. Deci vedeți că eu vreau să știu că un copil care are acum 10 ani și care nu știa absolut deloc cine a fost generalul Franco și care nu știa absolut deloc ce s-a întâmplat în secolul 15 sau știu mai recent. E bine, sau acum 50 de ani și acum 500 de ani un copil care astăzi are 11, 10, 11 ani să ajungă să înțeleagă aceste elemente, să se ajungă la acea linie temporală, orizontală, care să-i permită să facă diferența între ce a existat acum 50 de ani și ce a existat acum 500 de ani. Deci provocarea este uh, Uh, uh, să nu să fim noi emoționați, pentru că noi am trăit aceste evenimente recente, ci să construim muzeul în așa fel încât acesta să fie relevant pentru copiii noștri, pentru uh, strănepoții noștri. Deci vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru invitație și sper că am răspuns la toate întrebările dumneavoastră și că doamna director a uh, muzeului va veni în fața comisiei dumneavoastră. Cred că Ați meritat această rundă de aplauze, de exist, deoarece există foarte mult sprijin pentru acest proiect. Este un proiect excelent. Cred că domnul Petering sprijină acest lucru și din răspunsuri am constatat că este un proiect care se bucură de mult sprijin. Dacă nu facem noi acest lucru și dacă altcineva ar fi avut ideea, atunci noi nu am fi avut niciun fel de influență. Ar fi fost altceva. Noi trebuie să facem acest lucru și trebuie să-l facem în conformitate cu linile cu ideile care au fost descrise. Vom discuta cu doamna directoare mai târziu, când uh, vor fi mai uh, clare lucrurile, să nu amestecăm lucrurile deocamdată. Vom, ne vom bucura să sprijinim acest proiect. Toate aceste aspecte sunt importante. Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Ne vom întâlni și altă dată. Vom continua cu acest uh, punct. Vă mulțumesc foarte mult. Ne vedem data viitoare. We have only, only one, um... Avem un singur punct rămas pe ordinea de zi pentru această dimineață. După masă vom vorbi cu domnul Polgar. Acum vom trece la punctul 9, recunoașterea și promovarea activităților de voluntariat transfrontaliere în UE. Este vorba de faptul că pe 20 septembrie Comisia a prezentat o comunicare cu privire la politica UE în ceea ce privește voluntariatul. Știm că anul trecut a fost anul european al voluntariatului. Această comisie a promovat activitățile voluntare transfrontaliere în Europa. Am aflat de la domnul Scurria despre ce conține comunicarea Comisiei, așa că aș dori să-l rog să ia cuvântul și după aceea avem o întâlnire a coordonatorilor. După aceea pauză de masă și ulterior ne vom întâlni și vom discuta cu domnul Palgar. Domnule Scuria. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am să încerc să fiu cât mai succint cu putință ca să dau și colegilor uh, posibilitatea de a lua cuvântul. Vreau să încep prin a mulțumi doamnei Fontanele de la secretariat cu care am colaborat foarte bine, precum și reprezentanților comisiei cu care ne-am întâlnit pentru a aprofunda puțin conținutul acestui dosar. La început am cenut să evidențiem două puncte care mi se par de dreptul fundamentale. Cum putem cel mai bine să avem o definiție a voluntariatului cât mai cuprinzătoare și mai echilibrată? Pentru că știți că de la un stat membru la altul există diferențe destul de mari. Deci am vrut să avem o definiție cât mai clară și apoi am mai ținut să subliniem faptul că anul european al voluntariatului, care a avut loc în 2011, a avut un impact pozitiv major. În plus, față de întâlniri, de activitățile asociațiilor, de schimbul de bune practici, care a avut loc pe diferite căi în timpul anului 2011, trebuie să ne amintim de proiecte majore precum Uh, faptul că uh, în Lituania uh, s-a adoptat pentru prima oară o lege despre activitățile de voluntariat. Deci a fost, iată, un, o consecință pozitivă a acestui an european al voluntariatului. Ca să spun așa, a fost o oportunitate pentru mai multe state membre de a-și reaminti că există aceste activități, de a încerca să le reglementeze, să le uh, uh, dinamizeze sau să le sprijine. Data trecută deja, când am vorbit pentru prima oară despre acest dosar, am spus că comunicarea comisiei ni se părea bine pregătită, bine concepută. Am insistat asupra anumitor puncte care ni se păreau fundamentale și am vrut să adăugăm altele noi de exemplu, faptul că voluntariatul trebuie să se bucure de atenție din partea autorităților de la diferite niveluri, de exemplu, activitățile destinate tineretului, persoanelor cu handicap, uh, persoanelor defavorizate în general. Am mai inclus și necesitatea unei mai bune informări a ONG-urilor, pentru ca acestea din urmă să știe foarte bine ce oportunități există la nivelul Uniunii sau chiar și în alte state membre pentru activitățile de voluntariat. Astfel, ne-am gândit să creăm un site web centralizat al Uniunii Europene, unde să existe un capitol dedicat activităților de voluntariat unde toți cei care sunt interesați să poată să găsească informații utile. Am mai subliniat faptul că statele membre ar trebui să adopte o măsură de evaluare a, um, aportului activităților de voluntariat. A fost uh, o idee a Universității John Hopkins care colaborează în acest sens și cu Organizația Internațională a Muncii. A fost creat un acest uh, acest instrument de măsură uh, adaptat activităților de uh, voluntariat. Și pentru că este greu uneori să folosim același instrument pentru toate uh, țările, ne-am gândit că ar fi bine să poate să, să se dezvolte și alte asemenea mătude. Bineînțeles, am subliniat cât de important era voluntariatul uh, în ce privește um, ajutarea persoanelor în vârstă. Am subliniat și importanța activităților sportive, cu atât mai mult cu cât uh, acum există o nouă competență la nivel european în domeniul sportului. Și a existat un raport recent în Parlament despre sport și importanța voluntariatului în um, domeniul sportiv am vrut să adresăm o invitație autorităților naționale, regionale și locale, precum și acestei comisii, de a acorda atenție uh, acelor voluntari care se ocupă cu apărarea mediului conjurător, apărarea patrimoniului artistic, căci în urma catastrofelor naturale și de mediu cu care s-a confruntat Europa, avem mare nevoie de acești voluntari care intervin și poate că ar fi bine să creăm chiar un corp de voluntari europeni care să poată interveni în asemenea circunstanțe. Mai există și o altă idee, cea a pașaportului european de competențe, un pașaport unde să fie înscrise toate competențele uh, pe care uh, cineva le-a obținut în urma activităților de voluntariat și acestea din urmă ar trebui să poată să fie recunoscute peste tot în Uniunea Europeană. Am mai insistat și asupra rolului esențial pe care îl joacă asociațiile în acest sector și am vorbit despre faptul că este nevoie de instrumente suplimentare pentru a sprijini aceste asociații, mai ales în aceste vremuri grele, când activitățile de voluntariat uh, permit uh, o intervenție acolo unde autoritățile locale nu au uh, uh posibilitatea financiară sau chiar umană de a fi Uh, prezente. Deci voluntariatul este un instrument cheie. Voluntariatul este și un bun mijloc de dialog cu restul lumii, căci există activități de cooperare între voluntari europeni și cei din alte părți ale lumii. Căci ne dorim să popularizăm acest model european bazat pe valorile uh, solidarității și respectării drepturilor omului. Iată foarte pe scurt uh, principalele puncte din raportul meu pe care puteți să-l citiți și să-l amendați. A fost, ca să spun așa, un o schițare a ideilor principale și aștept uh, ideile dumneavoastră astfel încât să avem un raport cât mai cuprinzător și mai reprezentativ. Îți mulțumesc, Marco, spune președinta. Pán spravodajca, naozaj vidno, že sa venuje dobrovoľníckým aktivitám. Doamna Nevedalova, vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Scuria este deja familiarizat cu um, activitățile de voluntariat. Raportul dumnealui mă satisface, sunt de, ac- de acord în linii mari sunt uh, mai ales de acord cu ideea uh, creării unui cadru legal peste tot, în toate statele membre, pentru activitățile de voluntariat. Un asemenea cadru legal ar uh, acorda certitudine juridică tuturor uh, organizațiilor care uh, desfășoară activități de voluntariat. Deci este foarte important. Dacă chiar ne dorim să discutăm despre acest subiect, ar fi bine să știm care este cadrul legal și chiar și temeiul juridic pentru aceste activități. Apoi, ar fi bine să nu vorbim de activitățile de voluntariat numai uh, destinate uh, populației rome. Este un punct de vedere prea limitat. Ar fi bine să vorbim despre activitățile de voluntariat destinate tuturor uh, minorităților defavorizate. Apoi, ideea acestui site, uh, nu știu dacă este neapărat uh, indispensabil Ar fi o nouă sursă de uh, un nou motiv de cheltuială și nu știu dacă este singura posibilitate de a um, obține informații. Deși, pe de altă parte, am putea încuraja voluntariatul cu un asemenea site care furnizează informații despre um, posibilitățile de voluntariere în toate statele membre, pentru că mai multe milioane de cetățeni din Europa um, um, fac muncă uh, voluntară. Voluntariatul ar trebui să fie recompensat în societate, ar trebui valorizat și se vehiculează și această idee a nevoie de a măsura, de a cuantifica munca voluntară. De exemplu, ar trebui să conteze pentru pensie. Ar trebui să putem să includem în, în numărul de ani uh, lucrați munca voluntară. pentru că voluntariatul acoperă și alte activități, ca de exemplu uh, pregătirea în medii neoficiale, achiziționarea um, de noi competențe. La punctul 14, crearea acestui corp de voluntari europeni. Da, cred că ar fi o idee bună. Ar fi bine să avem mai mulți voluntari care se poată să fie imediat prezenți la fața locului în urma unei catastrofe. Astfel, Uniunea Europeană va putea să fie mai activă în regiunile aflate la ananghie, nu numai în Europa, ci și în alte părți ale lumii. Trebuie să ne întrebăm cum putem să-i ajutăm pe voluntari. Bineînțeles, oferind uh, mai multe locații, mai multe sedii un alt aspect care mi se pare și mai important. Voluntariatul este o activitate universală. Dacă chiar ne dorim să vorbim mai simplu cu cei care nu trăiesc în Uniunea Europeană, poate că ar trebui să existe un regim uh, uh, de eliberare de vize mai simplu pentru acele persoane care uh, sunt voluntari și care vor să vină în Uniunea Europeană pentru a, a desfășura asemenea activități de voluntariat pe teritoriul Uniunii Europene. Mă gândesc că ar fi util, de exemplu, în cazul catastrofelor uh, naturale sau de mediu, când am avea nevoie de voluntari din afara Uniunii Europene, dar mă gândesc și la tinerii, tinerii care uneori sunt foarte doritori de a face ceva uh, pentru oamenii cu nevoi deosebite, pentru persoane defavorizate și nu ar trebui să le uh, îngreunăm viața, din potrivă ar trebui să le facilităm uh, activitățile dacă au asemenea inițiative. Oricum, finanțarea este întotdeauna un aspect cheie și nu trebuie să omorâm voluntariatul suprimând toate subvențiile. Mulțumesc, vreau să rog pe ceilalți colegi să fie mai succinți pentru că mai avem și reuniunea coordonatorilor și apoi uh, uh se termină și programul de lucru al interpreților. Deci vă rog să fiți mai succinți. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să mă refer la faptul că voluntariatul are foarte multe implicații în societatea europeană. El joacă un rol din ce în ce mai mare în societatea europeană. Aș dori să insist și asupra faptului că trebuie să dispunem de o stare de fapt, de o analiză a starei de fapt precisă. Cred că ar trebui să aducem aminte de faptul că există mijloace în Uniunea Europeană, chiar accesibile voluntarilor și asociațiilor de voluntari, pentru ca acestea să se dezvolte. Trebuie să profităm mai ales de dispozitivele existente în cadrul cooperării transfrontaliere, obiectivul 3 al politicii de coeziune. Acest dispozitiv trebuie să fie adus la cunoștința actorilor angajați în activități de voluntariat și astfel ar trebui să se îngrijească imaginea fondurilor europene în fața asociațiilor uh, europene, în fața rețelelor europene. Trebuie favorizată și utilizarea fondurilor regionale pentru proiecte transfrontaliere de voluntariat, care, bineînțeles, se, în, se încadrează în valorile și obiectivele pe care le propunem noi. Angajamentul cetățenilor, îmbătrânirea activă, tineretul, cetățenia, plus valoarea socială adevărată și așa mai departe. În obiectivul 3 de cooperare teritorială din politica de coeziune există și know-how-ul și platformele sociale și schimbul de bune practici, schimbul de experiență, atât în cadrul general cât și în structurile reglementare. Pot să menționez legea franceză care vizează asociațiile voluntare în acest sens. Adesso la parola. Mulțumesc, doamna Sanchez-Smith. Acum are cuvântul Domnul sau doamna, domnul Alvar. Uh, Mulțumesc. În primul rând aș dori să complimentez raportorul cu privire la munca sa foarte completă cu privire la acest raport. Salut ideea de cooperare între asociațiile de voluntari și mobilitatea tinerilor voluntari în Europa ar fi un, un instrument foarte important pentru organizațiile care depind de voluntari. Adesea, asociațiile de voluntari nu dispun de resursele necesare ca să cerceteze toate posibilele programe care le-ar putea fi de folos la nivel național sau european. Nivelul de pregătiri pentru a primi acest sprijin este adesea foarte mare și sperie asociațiile de voluntari. Deoarece nu dispun de rețelele necesare, asociațiile de voluntari au probleme în obținerea de sprijin. Se va întări prin, uh, prin, uh, prin sprijinirea asociațiilor de voluntari, vom putea ajunge la uh, comunități mai bune. Trebuie, trebuie subliniată și importanța educației formale, neformale și informale pe care o presupun activitățile de voluntariat. În ceea ce privește recomandarea pentru a reduce uh, barierele în calea voluntariatului transfrontalier, Există câteva recomandări foarte puternice care ar putea fi incorporate în acest raport. Credem că 100 de milioane, că cei 100 de milioane de cetățeni europeni care fac parte din activitățile voluntariate reprezintă un număr important și acest raport vine la un moment foarte bun. Intervenție fără microfon din partea domnului președinte. Voi vorbi foarte pe scurt. Mulțumesc foarte mult domnului Scuria. Ne-a dat un raport foarte bun pentru dezbatere. El ne-a ilustrat diversele provocări pe care Comisia, Consiliul și statele membre trebuie să le depășească. Trebuie să ne referim nu doar la voluntariat și la recunoașterea voluntariatului pe care l-au făcut angajații. Trebuie ca întreprinderile să își sprijine în mod activ angajații dacă aceștia doresc să, să desfășoare activități voluntare. În țara mea nu, se, nu ne concentrăm doar pe activități uh, legate de mediu. Întreprinderile sprijină cu adevărat angajații care doresc să se implice în activități de, voluntari, în activități de voluntariat. De aceea cred că firmele mari din Europa pot fi incluse în acest proiect. Vă mulțumesc! președinte, voi încerca să fiu cât se poate de scurt. Uh, pornind de la rolul voluntariatului, de la rezultatele anului european al voluntariatului la nivel european, cred că s-a desprins o concluzie. Încă o dată s-a desprins o concluzie. Activitatea de voluntariat se dezvoltă tot mai mult la nivel european. Rezultatele obținute sunt tot mai mari în ceea ce privește voluntariatul. Din păcate însă, barierele birocratice de natură juridică, de natură legislativă la nivel european rămân la fel de mari și practic diminuează aceste rezultate. Cred că trebuie să fim mai îndrăsneți. Cred că trebuie să facem un pas în plus, pentru că dacă noi astăzi încercăm, de exemplu, să legiferăm sau să încercăm să controlăm internetul la nivel mondial, la nivel european, nu văd de ce nu am putea face un pas în plus astfel încât să cerem nu numai statelor europene să legifereze statutul voluntariatului, o lege a voluntariatului, ci chiar Comisiei Europene să facă acest lucru. Cred că suntem tot mai aproape de acest moment, trebuie să-l forțăm, cunosc motivele pentru care se amână încă acest lucru, dar nu ne putem permite să blocăm în viitor o activitate atât de utilă, atât de folositoare populației și cetățenilor europeni. Îl felicit pe colegul nostru, într-adevăr un raport sau un document de lucru foarte pragmatic, sigur că îl voi susține și repet, sper ca în viitor să putem trece spre această etapă. Mulțumesc mult! Mulțumesc mult, Marco. Mai dorești să spui ceva? Nu? Doamna Vergea, îmi cer scuze. Voi încerca să vorbesc foarte repede, deoarece, într-adevăr, avem o reuniune după aceea. Îmi cer scuze față de domnul Scurea, deoarece nu am analizat foarte îndeaproape proiectul său. În evident, având în vedere felul în care a fost scris, voi sprijini în linii mari ceea ce am citit deocamdată. Aș dori să punctez câteva aspecte. Am apreciat mai ales paragraful 17 cu privire la anul european al cetățeniei. Cred că aici este foarte important, deoarece voluntariatul este unul dintre metodele prin care devenim cetățeni. Este unul dintre aspectele cetățeniei active. Ne vorbim de cetățenie încă de când i-am tăiat capul regelui în Franța și pentru francez este un uh, subiect important. Am încheiat paranteza aceasta. Cred că prin intermediul acestor uh, conexiuni, statutul asociațiilor de voluntariat transfrontaliere mi se pare foarte important, trebuie inclus în acest raport. Am o oarecare reținere de natură franceză, însă nu știu cum să traducem în franceză termul, termenul de voluntar. În franceză se spune benevola, nu voluntaria. Termenul uh, voluntaria este un anglicism și în uh, franceză cetățenii ar putea să înțeleagă alte lucruri. Voi face amendamente lingvistice în acest sens. Apoi, din o foarte pe scurt, În ceea ce privește felul în care lucrează asociațiile, cel mai adesea ele lucrează în mod democratic, însă nu întotdeauna. Trebuie să se sublinieze faptul că asociațiile trebuie să funcționeze în mod democratic, mai ales în ceea ce uh, privește pozițiile ocupate de femei și uh, pozițiile uh, oferite femeilor. Apoi, în ceea ce privește chestiunea minorităților și reprezentarea minorităților în acest sector, și aici lucrurile stau diferit de la, în statele membre. Și este un lucru care trebuie subliniat. Mulțumesc, doamnă Vergea. Sunt sigură că în uh, toate textele, chiar și în textul francez, se va folosi termenul adecvat. Deci, dumneavoastră, nu vreți să se spună voluntaria în franceză. Uh, este o problemă care trebuie să o înaintați uh, traducătorilor și să spuneți care este termenul corect. Mm, nu știu exact cum se spune în Franța. Trebuie să vă apărați interesul francezesc. Mai sunt alte comentarii din partea de Marco? Diciamo poi Da, după aceea am să discut cu raportorii din umbră. Noi am spus ce înțelegem prin voluntariat, așa cum uh, am explicat de la bun început, ca să înțeleagă toți cetățenii despre ce anume discutăm. Dar dacă doriți, putem să adăugăm uh, și acele sugestii pe care le-au făcut colegii în ce privește uh, Uh, minoritățile, conceptul de portal, uh, spiritul de întreprindere. Acum vreau să vă mulțumesc tuturor pentru participare. Vă mulțumesc. Mulțumim. Se încheie aici reuniunea din această dimineață. Mulțumesc tuturor celor care au participat. Sperăm că astfel Europa va fi și mai aproape de oameni, de cetățeni, de tineri. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 9 martie la prânz. Și pe coordonatorii rog să rămână în sală. Pe cei care sunt invitați, Precum și cei care au fost invitați să participe la reuniunea coordonatorilor.